momente de îngrijorare referitoare la atingerea unui rezultat care să ne și ating obiectivele, însă iată că am reușit și cred că rezultatul este satisfăcător. Am lucrat cu toții pentru a ne atinge obiectivul comun de a asigura protecția consumatorilor, uh, înlăturând și barierele din calea pieței unice digitale. Este pentru prima dată când consumatorii și companiile europene se vor putea baza pe uh, reguli armonizate, um, create special pentru furnizarea de servicii și uh, conținut digital. Regulile au fost modernizate, Uh, prin regulamentul privitor la bunurile inteligente, care va acoperi o piață care se dezvoltă rapid cu multe uh, produse foarte variate, de la telefoane mobile inteligente până la laptopuri, la jucării uh, interconectate și sisteme domestice inteligente. Regulile noi garantează de asemenea că consumatorii sunt protejați în mod adecvat și că pot avea mai multă încredere când achiziționează bunuri inteligente din Uniunea Europeană, pentru că primesc actualizări referitoare la elementele digitale necesare pentru uh, o utilizare satisfăcătoare a produsului. Pentru uh, companii, aceste două propuneri reprezintă un pas înainte important și înseamnă că s-a terminat uh, incertitudinea legală. Conținutul digital, directiva aceasta ar, realizează un grad înalt de armonizare, iar propunerea referitoare la vânzarea bunurilor asigură criterii armonizate de conformitate în întreaga Uniune Europeană. Acest lucru elimină um, necesitatea adaptării la drepturile naționale. Avem uh, acum un set de reguli contractuale moderne și coerente pe care le oferim uh, companiilor pentru tranzacțiile pe care acestea le vor face în fiecare zi. Văd uh, că în public sunt foarte mulți tineri uh, Ehm, sunt sigură că mulți fac cumpărături online. Sper că mesajul pe care îl transmit eu astăzi este unul pozitiv ehm, și pentru ehm, cei care stau aici alături de noi în calitate de consumatori. N-ar trebui să aveți surprize negative când cumpărați pe internet dintr-un alt stat membru, pentru că acum regulile sunt foarte armonizate sau mai degrabă vor fi uh, Uh, foarte bine armonizate la nivelul contractelor pe piața unică digitală. Deci mesajul meu este să vă bucurați de um, cumpărături, să nu vă faceți griji, să vă bucurați și să um, știți că regulile funcționează pentru a vă proteja mai bine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult! Acum îi dau cuvântul doamnei Haudala în numele Comisiei Juri. Un minut. President, Commissioner, thank you very much. Domnule președinte, doamna comisar, vreau să mulțumesc uh, colegilor Fos, uh, Gebhardt și Arimon cu ceea ce au făcut pentru aceste două directive. După cum uh, vă amintiți, jurii nu a reușit să opteze undeva o cale de mijloc între armonizare maximă și minimă. Este un exercițiu de armonizare pentru că Uniunea Europeană trebuie să-și armonizeze legislația în ceea ce privește protecția consumatorului mai ales când este vorba de conținut digital. A fost un succes în multe privințe. S-au creat uh, norme pentru uh, creșterea încrederii uh, consumatorului, uh, creșterea în piața digitală crește. De asemenea, sunt restricționate fragmentările uh, ulterioare în cadrul statelor membre. Aceste două directive clarifică fiabilitatea și asigură o serie de despăgubiri în cazul sau măsuri reparatorii în cazul unor tranzacții nereușite. Uh, mulțumesc în numele uh, PPE, doamna Eva Maidel. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Uneori vorbim deseori în Uniunea Europeană că Uniunea Europeană nu ar trebui să se uh, uh, amestece, dar uh, sunt uh, domenii care sunt în atenția întregii lumi, cum ar fi uh, Uh, domeniul digitalului. Trebuie să fim uniți, uh, să valorificăm aspectele puternice. Uniunea Europeană este locul unde consumatorul are uh, drepturi clare. În domeniul digital trebuie să știm unde putem să facem o reclamație. Uh, cel puțin 70 uh, de milioane de abonați au avut probleme cu abonamentul uh, lor. Majoritatea nici măcar nu știau cui să se adreseze. În calitate de raportor pentru PPE, în Comisia pentru Protecția Consumatorului Uh, am uh, găsit o soluție pentru această problemă. Acum este clar unde putem să beneficiem de măsuri reparatorii dacă un serviciu digital uh, este defectos. Mulțumesc colegilor pentru cooperarea de care ne-am bucurat. Faptul că putem să ne mândrim cu o directivă care este un exemplu al Uniunii Europene ambițioase, care facilitează viața cetățenilor, care creează norme clare de protecție a consumatorului în domeniul uh, nume uh, digital. Mulțumesc uh, foarte mult uh, în numele socialiștilor și democraților, doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut munca făcută pe aceste două dosare, mai ales colega Gebhardt, care a făcut foarte mult ca acest dosar să fie convingător, care e un dosar important important pentru comercianți și pentru consumatori. Mă felicit că am ajuns la un acord care va garanta o înțelegere a acestor reguli de către cetățeni, asigurând uh, o armonizare a regulilor uh, în ceea ce privește furnizarea de conținut uh, digital și vânzarea produselor online ar fi fost de neînțeles să nu protejăm uh, uh, consumatorul uh, decât de bunul fizic și nu de aplicația care este uh, înglobată, integrată în produsul respectiv. Este un text uh, foarte important pentru că va armoniza regulile europene într-un domeniu unde uneori nu există dispoziții pe plan național. Trebuie să salutăm și faptul că am ajuns la un acord care va da un cadru european omogen acestui domeniu care este în plină dezvoltare am uh, inclus în text uh, contractele care sunt uh, încheiate prin, în schimbul unei sume, dar și contracte care sunt încheiate în schimbul datelor personale. Este un text care va proteja consumatorul. Aceasta este Europa pentru care luptăm. Mulțumesc în numele EGR, domnul Dalton. Domnule președinte, vreau să uh, Vreau să mulțumesc uh, celor trei uh, raportori pentru că acestea vor ușura viața consumatorilor și a companiilor. Multele state membre nu au, unele statele membre, multe de fapt, nu au astfel de dispoziții. Uh, în economia modernă de astăzi, uh, milioane de persoane cumpără aplicații, uh, participă la jocuri online, trebuie să beneficieze de același nivel de protecție, indiferent de locul unde cumpără aceste produse. Apoi vorbim și de protecția transfrontalieră. Uh, va fi mai ușor pentru uh, persoane să își anuleze contractele uh, sau să beneficieze de o rambursare a costurilor în cazul unor defecte. Toate aceste rezilieri care se fac numai pe hârtie vor fi deja o amintire. Mulțumesc în numele de doamna Haranțova. Madam Commissioner, I believe we can... Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamna comisar. Cred că putem uh, să fim uh, mulțumiți de rezultatele la care am ajuns în aceste două dosare importante pentru consumatori. În ceea ce privește garantarea, um, euro, garanția europeană pentru bunurile cumpărate pe internet, de asemenea, salut um, extinderea um, inversării sarcinii probei pentru încă 2 ani și de asemenea extinderea uh, garanției de la, uh, fără uh, întrebări suplimentare de la 6 ani la 2 luni. Ambele reprezintă pași importanți pentru consumatori. Vom construi altfel compania trebuie să companiile trebuie să creeze companii obiecte bune. Dacă nu poate funcționa un an întreg, un produs nu, poate, nu trebuie să se găsească pe piață. Am făcut un pas către un set uh, unic de reguli pentru întreaga Europa. Dacă atât comercianții cât și uh, consumatorii cunosc regulile, care sunt uh, aceleași peste tot, vor vinde și vor cumpăra din orice loc. Lucru vital pentru piața unică. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Zulo de la FDD, are cuvântul. Grație, Mulțumesc, domnule președinte. Comerțul electronic, pentru a crește, are nevoie de încrederea consumatorilor. Aceștia trebuie să se simtă protejați, atât când vine vorba de cumpărăturile online, cât și cumpărăturile în magazinele obișnuite, fie că achiziționează bunuri digitale sau bunuri eh, obișnuite. Prin aceste directive, drepturile consumatorilor sunt îmbunătățite nu uh, adăugăm în plus uh, obligații împovărătoare pentru întreprinderi, mai ales dacă sunt IMM-uri. Prin aceste directive, consumatorul poate cere producătorului să îi înlocuiască produsul sau să-l repare ulterior având dreptul și la rezilierea contractului. Trebuie să apărăm și drepturile micilor vânzători cu amănuntul, micilor întreprinderi, pentru că de multe ori costurile pentru reparare sau înlocuire pot fi considerabile și disproporționate în ce privește relația cu câștigurile. În plus, se precizează negru pe alb că cel care achiziționează un bun digital va avea aceleași drepturi ca și cel care achiziționează un bun tangibil. Cine achiziționează muzică online va avea aceleași drepturi ca cineva care achiziționează un CD. Un CD. E vorba, de, în plus, de o abordare care va face față evoluțiilor ulterioare, atât uh, când vine vorba de serviciile de furnizare de conținuturi online, serviciile în cloud uh, și așa mai departe, pentru că consumatorii trebuie să beneficieze de cea mai înaltă protecție, indiferent de serviciile și tehnologia pe care le folosesc. Mulțumesc foarte mult! Doamna Troșcinski, în numele Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Comerțul uh, online uh, a căpătat proporții considerabile, având în vedere uh, avândul pe care l-au luat noile tehnologii. Acest lucru reprezintă oportunități mai atât pentru imm cât și pentru consumatori. Însă s-au generat distorsiuni importante ale concurenței datorită giganților internetului precum companiile GAFA. Nu e, pentru că nu există uh, o protecție reglementară adecvată. Uh, miza economică este foarte mare și trebuie să protejăm consumatorii, uh, definind bine conținutul digital, uh, asigurând, garantând consumatorilor conformitatea contractuală a cumpărătorilor pe care le fac și instaurând garanții comerciale de durabilitate care ar trebui să determine consumatorii și um, vânzătorii să cumpere și să producă uh, produse de calitate mai bună. Uh, din păcate, uh, eternele refrene ideologice în legătură cu cumpărăturile fără frontiere ne aduce um, prejudicii economice și sociale pe care le cunoaștem foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnul Carlos Coelho are cuvântul. Mulțumesc, Sr. Presidente, caros colegas. Mulțumesc. În fiecare zi, în Uniunea Europeană, milioane de cetățeni beneficiază de servicii uh, digitale și contracte. Nu există însă reguli clare în ceea ce privește achiziționarea unor produse online și, de asemenea, există o diversitate de reguli în ceea ce privește contractele online și offline uh, Astfel, noi introducem uh, drepturi pentru toți cetățenii și pentru întreprinderi, garantăm uh, previzibilitatea pentru uh, IMM-uri, eliminăm astfel principalele obstacole în dreptul contractual, includerea vânzărilor fizice a fost esențială, pentru că numai având un ansamblu de reguli care să se aplice uh, Uh, magazinelor online sau offline, numai așa avem o adevărată protecție a consumatorului și trebuie să ne felicităm pentru acest lucru. O armonizare de plină care nu respectă dreptul țărilor care uh, au făcut progrese mai mari nu ar fi uh, justă. Uh, vrem să îmbunătățim și nu să slăbim protecția consumatorilor. Europa cetățenilor pe care vrem să o construim trebuie să-și apere uh, drepturile. Doamna Lucy Anderson. Mulțumesc. Mă refer mai ales la directiva referitoare la vânzarea de bunuri, o realizare semnificativă pentru consumatori, companii și pentru experții uh, din Uniunea Europeană, având în vedere că afectează dreptul uh, contractual european. Noile drepturi uh, um, care se aplică și software-ului um, sunt foarte importante și includ um, reguli referitoare la protecția consumatorilor care se bazează pe update-uri Uh, și uh, pentru uh, diversele conectate la internet. Articolul 14 um, spune că um, reparațiile sau locurile trebuie să, pentru bunuri defectuoase trebuie să fie gratuite. De asemenea, trebuie să se ia măsurile necesare pentru informarea consumatorilor de către companii. Um, articolul 17 se referă la răspundere. Sper că dreptul um, acesta poate fi îmbunătățit mai mult pe viitor. Um, statelor membre li se va permite îmbunătățirea acestei direcții în zone cheie, precum extinderea perioadei de uh, inversare a sarcinii probei. Îndemn statele membre să facă acest lucru. Această directivă merită să votăm pentru ea și eu o voi face cu bucurie. Mulțumesc foarte mult! Domnul Guoga are cuvântul. Thank you. I would like to... Mulțumesc. Vreau să îi felicit pe colegii mei care au lucrat neobosit pentru ca să obțină acest rezultat și este foarte important uh, pentru noi în Uniunea Europeană și într-o perspectivă a pieții unice digitale, ca fiecare în Uniunea Europeană să aibă acces la toate bunurile pe care dorește să le cumpere. Vrem să avem abordare armonizată și îmi place faptul că uh, mergem în direcția armonizării cărarea care ne duce către o Uniune Europeană încunată de succes. Ca raportor uh, uh, din umbră în Comisia uh, Iuri am lucrat neobosit cu colegii și mă bucur că o abordare a armonizării de pline pentru vânzarea online a bunurilor a fost realizată. Susțin această propunere și la vot. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Schaldemose. Tak for det. Mulțumesc foarte mult! Astăzi înregistrăm o victorie pentru consumatorii europeni. Consumatorii europeni achiziționează tot mai mult pe internet uh, și la nivel transfrontalier. În acest fel au acces la o gamă mai amplă și la prețuri mai bune. Din păcate însă, asta înseamnă și că e foarte greu să știi care sunt drepturile de care beneficiezi. Prin această inițiativă legislativă asigurăm o protecție mai bună pentru consumatori, va fi mai ușor pe viitor să se evite situațiile dificile. Cred că este foarte bine pentru consumatori. În plus, au dreptul la reparații sau produse noi dacă produsele sunt defectuoase. E vorba, practic, de unul din domeniile unde după eforturi îndelungate și vă mulțumesc doamnă Gebhardt, putem să trecem în registru victorie pentru cetățeni, așa că felicitări. Mulțumesc foarte mult, domnul Rosati. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Astăzi dezbatem proiecte de lege foarte importante pentru buna funcționare a pieței unice digitale europene. Vreau să mulțumesc din suflet uh, domnului Vos, uh, domnului Arimon, pentru contribuția pe care și-au adus-o. Avem două obiective, să avem aceleași drepturi pentru toți cei care doresc să achiziționeze bunuri și servicii pe internet și offline și uh, al doilea obiectiv este armonizarea legislației în întreaga Uniune Europeană pentru a elimina divergențele existente. Pentru că acum, când cumperi online, condițiile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Consumatorii nu au certitudine juridică și mă bucur că acest lucru va fi de domeniul trecutului în curând. Principalul obiectiv al acestor legi este o mai bună protecție a consumatorilor. De aceea mă bucur foarte mult că Um, putem susține acest lucru la vot. Mulțumesc foarte mult. Putem trece acum la uh, procedura intervențiilor spontane. Două persoane vor avea cuvântul, doamna Șoidrova. Rada podporim tuto eh, Dragi colegi, eh, sunt încântată să susțin această legislație pentru că îmbunătățește dreptul consumatorilor, dar eh, în același timp creează condițiile pentru vânzările online Piața digitală este o oportunitate uriașă. Este tot mai uh, populară în rândul consumatorului, de aceea trebuie să asigurăm securitatea atunci uh, când se fac achiziții online. Trebuie să ușurăm uh, viața consumatorilor, dar și a furnizorilor Mă bucur că s-au găsit soluții în chestiuni tehnice, a fost un acord politic și putem astfel să trecem la vot asupra acestui acord care a fost negociat îndelung. În această privință aș vrea să îi cer doamnei comisar să fie mai activă în negocierile cu Consiliul și în ceea ce privește practicile comerciale uh, abuzive

Ehm, după ce am ascultat uh, declarațiile raportorilor și contribuțiile noastre, este o oportunitate uriașă pentru Parlamentul European să încheie un acord care aduce uh, beneficii uriașe consumatorilor și întreprinderilor. Este exact de ceea ce are Europa nevoie. Într-un moment uh, în care Uh, proximitatea politicilor este pusă sub semnul întrebării de cetățeni. De aceea vă încurajez uh, să, aprobați prin votul dumneavoastră acordul politic în ceea ce privește pachetul contractelor digitale și să transmiteți un uh, semnal puternic că putem să ne ridicăm la provocarea de a asigura protecția consumatorilor. Comisia ia foarte în serios cooperarea cu statele membre pentru a asigura o transpunere la timp și o aplicare a pachetului și pentru a se asigura că va continua să uh, vină în întâmpinarea provocărilor pieței unice. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gebhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. Cred că prin această inițiativă legislativă pe care o vom supune după aceea la vot, am reușit într-adevăr să aducem o mare serviciu inovării și sectorului digital pentru că vom crea siguranță juridică, siguranță juridică pentru consumatori, pentru comercianți și pentru producători. Este un aspect deosebit de important într-un domeniu care este în permanentă mișcare și uh, unde trebuie să vegem că există un răspuns european. Cred că, într-adevăr, am păstrat realizările legislațiilor naționale și, în același timp, am reușit să oferim, să ajungem la un nivel de protecție a consumatorilor exemplar la nivel internațional. Este nivelul de protecție la nivel european, protecție digitală care sprijină inovarea și care în același timp creează condițiile optime pentru cetățeni. Și sunt deosebit de mândră că am reușit să atingem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Axel vos Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor acelora care au uh, luat cuvântul. Vreau să fac un apel la adresa tuturor acelora prezenți astăzi în sală. Rezultatul la care am ajuns prin cele două inițiative să voteze pentru acestea, pentru că am reușit să facem un pas înainte prin ambele rapoarte și am reușit să stabilim armonizarea garanțiilor la 2 ani am reușit de asemenea să armonizăm inversarea sarcinii probei, în cazul raportului nostru și în celălalt, între un an și doi ani, un pas în plus pentru consumatori. Este important pentru piața digitală, este important pentru siguranța juridică, este important pentru consumatori și este important de asemenea pentru comerțul transfrontalier. Iată de ce vreau să le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus contribuția și mai ales comisiei colegului Pascal Arimon și colegei Evelyn Gebhardt pentru cooperarea intensivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pascal Arimon, raportorul. Stimată domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi, Câteva observații, în primul rând, trei ani de muncă dură, în al doilea rând, nenumărate întâlniri, în al treilea rând, compromise foarte bună, în al patrulea rând, consolidarea de protecție consumatorilor, în al cincilea rând, simplificarea și îmbunătățirea vieții IMM-urilor. Iată de ce le mulțumesc tuturor colegilor și vă rog să votați în favoarea acestui text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dezbaterea se încheie. Vă mulțumesc foarte mult, am reușit uh, să recuperăm timpul pierdut, așa că putem trece de îndată la vot și, de altfel, acest raport va fi votat astăzi. Avem o scurtă pauză până la 12 și jumătate. Președinte! domnule președinte. La seduta e ripresa. Se reia ședința. Vă comunic că în temeiul articolului 187, un grup de deputați, echivalent cu cel puțin pragul minim, va înainta mâine, la începutul discuției referitor la pachetul privind mobilitatea, o chestiune prejudiciară în ce privește acceptabilitatea următoarelor două rapoarte. Raportul privind propunerea Comisiei și Consiliului care modifică directiva 2007 2022 în ceea ce privește stabilirea de norme specifice referitor la directiva 96-71 și directiva 2017-77 în ceea ce privește detașarea șoferilor în sectorul transportului rutier. E vorba de raportul Kilonen. În al doilea rând, raportul privind uh, propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului care modifică regulamentul 561-2006 în ceea ce privește normele minime privind uh, timpul, timpul maxim de conducere zilnic și săptămânal, întreruperile minime, perioada de odihnă zilnică și săptămânale și regulamentul 156-2014 în ceea ce privește amplasarea tahografelor. Raportul Van de Camp. Vă repet că această chestiune va fi adusă în discuție mâine la începutul discuției referitor la pachetul mobilității. Se referă la acceptabilitatea acestor rapoarte în temeiul regulii, în temeiul articolului 187. Trecem acum la vot. E, votul, e vorba de raportul Regner privind cererea de ridicare a imunității a lui Ion Dorman. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Raportul Didier. Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. Vot unic prin apel nominal. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a votul adoptat la prima lectură, așadar s-a încheiat uh, prima lectură a Parlamentului. Felicitări raportorului. Raportul Preda, protocolul la acordul euromediteranean UE-Israel, aderarea Croației, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. Felicitări raportorului. Trecem la raportul McAllister în ce privește decizia Consiliului de instituire în ce privește acordul cuprinzător UE-Uzbekistan, iată în temeiul articolului 113 aliniatul 6, declar că recomandarea este adoptată. Felicitări, domnule McAllister. Raportul ULSCOC, renunțare la schimbarea sezonieră a orei. E vorba de o propunere de respingere a propunerii comisiei. Amendamentele 33 și 34 pentru împotrivă abțineri. Vreți să verificăm? Bine, vă rog. S-a închis votul. Propunerea e respinsă. Trecem acum la proiectul de act legislativ. Amendamentele Comisiei competente pe fond votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Votul propunerii prin apel nominal. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Adoptat. Felicitări raportoarei. Trecem la raportul Buzec în ce privește normele comune pentru piața internă a energiei electrice. Votăm înainte de toate acordul provizoriu. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Declarația Comisiei Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. S-a finalizat prin urmare prima lectură a Parlamentului. Raportul Buzek, piața internă a energiei electrice, acordul provizoriu, amendamentul 187 prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Declarația Comisiei 188 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Se încheie prima lectură a Parlamentului. Raportul Peterson, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei, acord provizoriu. Amendamentul 91 prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat felicitări raportorului. S-a finalizat prima lectură a Parlamentului. Trecem la raportul Zanonatul, pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice, acord provizoriu, amendamentul 63, s-a deschis votul. S-a închis votul s-a adoptat, s-a finalizat prin urmare prima lectură a Parlamentului. Felicitări domnului Zanonato. Raportul Boni, etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali. Trecem la amendamentele Comisiei. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentele Comisiei competente, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto è chiuso. Il test. Votul este închis. Se adoptă. 41. Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul chiuso. Votul este închis. Respins. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 3, amendamentul 52, prin apel nominal. Vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Textul este respins. 21, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 63 devine caduc. Trecem la 22D prin apel nominal. Votul este închis. Se adoptă. 64 este caduc. Articolul 5 pe două părți, prima parte, amendamentul 58. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Este respins. este pentru a doua parte. Se adoptă. Articolul 6, alineatul 2, 29D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 devine caduc. Amendamentul 31, cine este pentru? Împotrivă? abține. Vom verifica. Votul este închis. Este adoptat. 66 este caduc, 67 prin apel nominal. cuvântul este închis. Este respins. 68. Prin apel nominal, prima parte. Închis. Respinsă. Partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. Respinsă. Partea a treia. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 71. Prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 74. Pentru? Doriți să verificăm 43? Bine, verificăm electronic 43 prin apel nominal. Votul este închis. Se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 75, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 49, prin apel nominal, votul este deschis. pare rău, am făcut aici o greșeală. Nu este un vot prin apel nominal, este prin ridicare de mână. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 prin apel nominal de această dată. Votul este închis. Respins. 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 60. Prin apel nominal, votul este deschis. vot este chiuso. Il testo è respinto. Votul este închis. Este respins. 13. Prima parte. Chi a favore? Chi è... 13. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 61 devine caduc. Votul final, prin apel nominal. Votul este deschis. Il voto è chiuso. Votul este închis și textul este adoptat. Am încheiat prima lectură a Parlamentului. Felicitări domnului Boni. zur geschäftsordnung herr präsident! ich berufe mich auf artikel einhundertfünfzehn der uns vorschreibt dass wir nach größtmöglicher. pe procedură la articolul o sută cincisprezece în legătură cu uh, asigurarea transparenței maxime aici din unsprezece februarie am avut reguli noi în ceea ce privește transparența ieri seară la deschiderea sesiunii Din câte am înțeles, eu au avut loc mai multe reuniuni cu lobiștii. Organizarea acestor uh, reuniuni cu lobiștii, dar nu cu jurnaliștii, în timpul unei sesiuni plenare, cred că este îngrijorător. Am avut reprezentanți ai societății civile care doreau să se întâlnească cu noi. Nu cred că putem accepta ca oamenii care ni se adresează să fie uh, etichetați drept de, de manifestanți plătiți. Vreau să se știe acest lucru. Da, aseară s-a făcut uh, un apel uh, public, însă acest lucru nu trebuie să interfereze cu lucrările Parlamentului. Trecem acum la raportul VOS, dreptul de autor pe piața unică digitală. Um, este vorba de o propunere de respingere a uh, propunerii comisiei și trebuie să votăm prin apel nominal. Votul este deschis. Il voto è chiuso. Votul este închis. Este respinsă această propunere de respingere a propunerii comisiei. Domnul Regner are cuvântul în legătură cu o propunere din partea 38 de membri, domnule Regner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbesc în numele a peste 38 de deputați. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au lucrat atât de mult pentru protecția um, sectorului creativ și artiștilor. Um, directiva trebuie să fie ajustată în continuare. Uh, Partidul meu național a anunțat săptămâna trecută că directiva uh, este acum neclară în ceea ce privește filtrele la uh, încălcarea, încărcarea pe internet. Au spus că, le, că vor evita implementarea acestora în Germania. 200.000 de oameni au ieșit pe stradă, 5 milioane de oameni au semnat petiția. Dragi colegi, vreau să vă amintesc că titlul directivei este Dreptul de autor pe piața unică digitală. Este datoria noastră să reparăm chestiunile care îi preocupă foarte mult pe cetățenii europeni și nu în legislație uh, națională, prin legislație europeană trebuie să rezolvăm aceste lucruri. Deci vă rog să deschideți directiva la amendamente și să solicitați votul pe aceste amendamente pe care le-am semnat atât de mulți dintre noi. Relatorul relatore intervenire? O se no passiamo directamente la vot. Domnule raportor, doriți să interveniți? Dacă nu, trecem direct la vot. Bine. Atunci uh, supunem la vot propunerea domnei Regner prin apel nominal. Votul este deschis. Ripeto, la proposta dell'onorevole Regner è di anticipare. Propunerea doamna, domnei Regner este să votăm amendamentele înainte de a ajunge la un acord. Sper că este clar ce votăm. Se pare că nu uh, toată lumea a înțeles ce votăm. Ați votat toți? Vă mulțumesc, votul este închis. Această propunere a fost respinsă. Votiamo ora, votiamo ora l'accordo provizoriu. Ajungem acum la acordul provizoriu prin apel nominal și votul este deschis. Avete votato tutti? Il vot. A votat toată lumea? Votul este închis. Acest text a fost adoptat. Passiamo a votare la dichiarazione della Commissione. Chi è a favore? Votăm acum declarația Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? aceeași majoritate a aprobat această declarație. Am avut aceeași majoritate ca și înainte. Prima lectură a Parlamentului a fost încheiată. Felicitări domnului Fos. Potrete aplaudirlo anche adesso. Puteți uh, să aplaudați chiar și acum. Uh, raportul privind uh, contracte de furnizare. Vot cu apel nominal. Votul S-a închis. Este aprobat. Felicitări, domnul Gepard, domnule Vos. Trecem acum la raportul Arimon, contractele de vânzări de bunuri. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. A fost uh, aprobat. Prima lectură a Parlamentului a fost aprobată. Felicitări domnului Arimo. Pescuitul în zona acordului uh, CGPM, uh, domnul Engström, acord provizoriu, să votăm amendamentul 20, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Textul a fost uh, aprobat. Uh, acum declarație de comisie. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Prima lectură a Parlamentului a fost încheiată. Uh, felicitări, domnule Engström. Trecem la uh, raportul Vălean, alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politic de mediu. Vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Aprobat. Prima lectură a Parlamentului a fost încheiată. Felicitări, doamnei Vălean. Raportul uh, Dali Deli, norme speciale privind uh, lungimea maximă în uh, cazul uh, cabinelor, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Prima lectură a fost aprobată. Felicitări uh, raportorului Deli. Următorul raport, uh, raportul Gil. Vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am uh, cerut două minute să vorbesc și să spun onorabilor membri în ceea ce privește legislația privind uh, normele. Potrivit OCDE, 6,2 miliarde de euro sunt necesari global pentru ca economia noastră să fie mai durabilă și să aducem încălzirea globală la 2 grade. Având în vedere toate aceste două nouă tipuri de uh, etaloane, încurajează investițiile să fie canalizate către uh, traiectorii obligatorie decarbonizării. Se reduce uh, riscul uh, și obligă ca toți cei care stabilesc asemenea etaloane să uh, arate cum se conformă cu criteriile. Durabilitatea este un concept cu multe fațete, însă unele aspecte, așa cum este diversitatea, sunt trecute cu vederea. Vă reamintesc prima oară când am luat cuvântul în Parlament, Uh, cu președintele Nicole Fontaine. 20 de ani mai târziu, ea rămâne singura președinte uh, femeie uh, din acest parlament noi pretindem că suntem lider global când este vorba de calitate. Multe femei din acest parlament, acest parlament ajung miniștri, prim-miniștri, președinte, însă nu am avut până acum niciun președinte femeie al Parlamentului European sau al Comisiei Europeană și niciun lider femeie al grupurilor politice uh, mari. Uh, este foarte uh, puțin probabil că voi fi aici în următoarea legislatură, însă vă îndemn să vă asigurați că această injustiție este corectată. Credibilitatea Parlamentului depinde de aceasta Uh, ca și uh, schimbările climatice. E vorba de o cursă pe care putem să o câștigăm, iar sistemul nostru politic să fie mai divers și mai sustenabil. Vă rog uh, să mai mi-acordați câteva secunde, pentru că s-ar putea să fie ultima mea plenară avem atâția, atâtea colege pasionate, președintele întrerupă. Mulțumesc Acum dau cuvântul președintelor, președinților de grupă. Înainte nu, dau cuvântul, trec la, trecem la voturi. Doamnă Gil, vă rog. Per sua informazione ci sono in quest'aula due dacă vreți să știți, în această sală sunt uh, două președinte de grupuri, doamna Keller și doamna Zimmer, să știe acest lucru. Trecem acum la votul acordului provizoriu. Prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto è chiuso. Votul s-a închis. Raportul este aprobat. Prima lectură în Parlament este aprobată. Felicitări! Domnul Arimo, dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană da cuvântul uh, uh, raportorului care a cerut să uh, vorbească. Onorevole Rimon, a chiesto la parola. Domnule Arimon, a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul a multor întâlniri ne-am sfătuit referitor la acest text și o amplă majoritate a acestui Parlament și de altfel unanimitate la Comisie a făcut ca o mare majoritate a Parlamentului să sprijine un program precum Interreg. Interreg reprezintă tocmai opusul la ce se întâmplă cu Brexit. Interreg înseamnă să cooperezi dincolo de frontiere, să investești fonduri europene în acest sens, să aduci oamenii la oaltă și să găsești soluții. Le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus contribuția și sper că în viitorul Parlament Interreg să primească fondurile pe care le merită. Mulțumesc! votiamo acum la conclusione della prima lettura chi è a favore să votăm uh, acum uh, încheierea primei lecturi. Cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Felicitări, domnule Arimu. Trecem acum la raportul uh, propunerea de rezoluție drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană propus de Comisia Juri, amendamentul 1. Vot cu apel nominal. În votul s-a închis. Respins. Alinatul 11, 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Deci să votăm acum întreaga rezoluție. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este aprobat textul și trecem acum la uh, raportul Kofold-Niedermayer. Este un vot lung, vă rog să ridicați mâna atunci când trebuie să votăm prin ridicarea uh, mâinii.